Dear colleagues, Dragi colegi, I think that we can uh, start. Începem cu oarecare întârziere reuniunea comisiei noastre. I'm not able to see the rapporteur. Nu văd raportorul. Il, uh, the first point in Primul punct pe ordinea de zi este reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici. După cum știți, propunerea face parte dintr-un pachet de directivă anunțat de Comisie în decembrie 2013. E vorba de o procedură mai veche Dar înainte de a începe mandatul acesta am avut uh, al treilea schimb de opinii la Comisia Envi pe 19 martie 2014 și mai târziu coordonatorii au decis să continue prin procedura scrisă încheiată înainte de alegerile europene în 19 mai 2014 și s-a solicitat o evaluare complementară de impact uh, a Parlamentului European cu privire la calitatea legislației în cadrul 2013 pentru politici de climă și energie, după cum a propus Comisia noastră. S-a făcut evaluarea de impact, avem o, un exemplar și așteptăm să vină doamna raportor, pentru că Vreau să-i dau cuvântul, dar nu o văd. I've seen uh, the rapporteur. Iată că am văzut-o. Îmi pare rău, Julie. După introducerea mea, dau cuvântul doamnei raportor ca să începem discuția. Vom uh, asculta după aceea mai multe despre valoarea de impact complementară. Julie, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am multe de spus uh, momentan. Pentru că aici subiectul important este că trebuie să discutăm astăzi despre valoarea de impact complementară. Sper că ați primit-o cu toții. E un document foarte substanțial. Este, prin definiție, un dosar foarte tehnic. Și înainte de a reuși Uh, să obținem un consens, să vedem încotro ne îndreptăm cu această propunere, este foarte important să analizăm acest document, să-l evaluăm și până la urmă să înțelegem datele. Pentru că um, deja din discuțiile cu raportorii din umbră, cu statele membre și cu ceilalți cu care discuți de obicei când ești raportor, a devenit clar că o mare parte a discuției se va axa pe uh, acceptabilitatea statisticilor uh, statelor membre. Statele membre fac statistici chiar și acum când stăm noi și discutăm, pun pariu că sunt uh, state membre care discută statisticile chiar acum, deci este foarte important să facem eforturi să înțelegem acest lucru. Așadar, analiza de impact care a fost propusă de către noi Cred că pot spune despre ea că este probabil pentru comisia noastră cel mai uh, extins raport ex ante din câte am avut până acum. De aceea eu am cerut să fie introdusă neapărat pe această ordine de zi, ca să putem să o prezentăm și să avem cu toții aceleași informații și aceleași explicații și astfel să avem o bază de discuție. Deci dacă sunteți cu toții mulțumiți, domnule președinte, cred că cel mai bine este să intrăm direct în prezentarea um, făcută de unitatea de evaluare de uh, impact și după aceea cu siguranță vom putea discuta. Mulțumesc! Înainte de a începe prezentarea, trebuie să urez uh, bun venit uh, unui grup de cinci politicieni de nivel local din Saxonia Inferioară care sunt prezenți aici ca să ne urmărească lucrările și le urez bun venit. Sunt invitați de colegii Meissner și Grote. Sunt din aceeași regiune. Vrem să vă mulțumim pentru prezență. Și acum dau cuvântul domnului Marcus Aman, care a realizat uh, acest studiu. Aveți cuvântul. Aici sunt. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, la solicitarea Parlamentului European am realizat o evaluare de impact complementară uh, punând accentul în mod specific pe interacțiunile dintre politica europeană a calității aerului și politicile de climă și de energie. Raportul este disponibil în formă scrisă, este destul de cuprinzător, iar astăzi aș vrea doar să uh, rezum uh, ideile cheie din munca noastră. Studiul se înscrie într-un uh, context al interacțiunilor foarte puternice dintre uh, poluanți. Poluanții atmosferici provin din aceleași surse în general și, indiferent ce faci în legătură cu sursele, fie că reduci uh, consumul de energie, fie că reduci uh, gazele cu efect de seră, fie că încerci să reduci poluanții, efectele vor fi uh, similare. Când reduci gazele cu efect de seră, afectezi și sistemul energetic și reduci și poluanții atmosferici. Așadar, aici am pus accentul, după cum ne-a cerut comisia dumneavoastră, asupra implicațiilor uh, propunerii recente referitoare la calitatea aerului, în uh, legătură cu obiectivele de climă și energie de politici. Utilizarea energiei e determinată de două și determină două chestiuni importante. Costurile măsurilor de control ale poluării atmosferice suplimentare și uh, costurile măsurilor economice ulterioare. În conformitate cu teoria economică, nivelul optim de acțiune este unul care uh, ține cont de faptul că costurile marginale sunt direct proporționale cu beneficiile marginale. Dacă un element se schimbă, se schimbă și celălalt. După cum bine știți, în 2013, anul trecut, Comisia Europeană a propus directiva NEC Iar uh, evaluarea de impact s-a bazat pe o proiecție de, legată de energie. Aceasta era cea mai recentă disponibilă la uh, momentul respectiv și se baza pe uh, politicile de energie și climă ale Uniunii Europene din 2012, din primăvară. Totuși, după aceea, Comisia a făcut uh, noi obiective politice legate de climă și energie, ceea ce a fost confirmat recent de concluziile Consiliului. Pe baza acestor noi evoluții avem uh, o întrebare foarte importantă, care vor fi implicațiile acestor noi obiective asupra uh, pachetului de politici pentru un aer curat. Am refăcut analiza din, uh, anali din evaluarea de impact asupra calității aerului dinainte și am folosit același model, aceleași instrumente, aceleași date ca la evaluarea de impact pentru pachetul uh, calitatea aerului și am analizat diferențele și implicațiile noilor obiective uh, de energie și climă. Am folosit un scenariu care a fost prezentat în evaluarea de impact din comunicarea Comisiei privind cadrul de politici pentru climă până în 2030, așa numitul GHG40EE. Acest scenariu se apropie de propunerea Comisiei Europene. Gazele cu efect de seră scar scădea cu 40%, cota de energii regenerabile în scenariu este 26,4%, și aproape 30% eficiență energetică în 2030. Am păstrat același scenariu, dar în ciuda în locul proiecției energetice anterioare, am uh, utilizat datele care ne-ar permite să atingem obiectivele propuse de Comisia Europeană la energie. Dacă ne uităm la consumul de energie, acest nou scenariu ar duce la o scădere a utilizării de energie cu 10% față de cazul anterior până în 2030. Cel mai mult s-ar reduce utilizarea de gaz natural și cele mai mari economii de energie s-ar face la izolarea clădirilor. Mai departe, Aici puteți vedea consecințele costurilor și beneficiilor legate de măsurile suplimentare de, pentru calitatea aerului propuse de Comisia Europeană. E un grafic științific, economic. Avem după aceea și un tabel care rezume elementele cheie. În stânga vedeți ameliorările de sănătate, vedeți impactul asupra sănătății din situația obișnuită, neschimbată. Și cu cât vă, vă uitați spre dreapta, cu atât vedeți ameliorarea sănătății și um, prelungirea duratei de viață. Pe axa verticală vedeți cum cresc costurile. Linia roșie întreruptă arată uh, creșterea menționată în propunerea comisiei, pornind de la bază, și vedeți că cresc costurile până la un anumit nivel și după aceea cresc foarte mult. Linia uh, punctată ține cont de uh, timpul prevăzut și linia albastră se referă la beneficiile de sănătate. Vedeți uh, monitorizarea beneficiilor asupra sănătății, care la majoritatea măsurilor depășesc costurile cu o marjă foarte valabilă. Linia verticală arată nivelul de ambiție din propunerea comisiei, care este de 60% acoperirea lacunelor, adică uh, să se folosească 60% din măsurile disponibile și aici să fie făcut maximum posibil. Apoi, vedeți uh, consumul de energie scăzut în domeniile cele mai poluante. Vedeți că costurile scad, costă de miliarde pe an, decât în față de scenariul inițial. Graficul este un pic mai la dreapta, deci începe, linia începe un pic mai la dreapta, deci 22% ar uh, apărea ca beneficiu imediat numai dacă se ameliorează obiectivele de energie și climă. Poluarea atmosferică, reducerea poluării atmosferice costă de fapt mai puțin și acesta este noul punct de pornire pentru obiectiv, noile obiective. Vedeți apoi că dacă se reduc și mai mult, costul crește și dacă se reduc și mai mult uh, poluanții atmosferici, rezultatul este diferit de cel dinainte care nu includea obiectivul pentru energie. Dacă vă uitați la linia verticală, e nivelul de ambiție propus de Comisia Europeană și implică costuri semnificativ mai mici. E interesant să vedem punctul unde se întretaie linia uh, linia plină cu linia uh, comisiei. La acest punct, uh, costurile din al doilea scenariu sunt mai mici decât costurile implementării legislației actuale în scenariul inițial. Dacă vă uitați la următoarea pagină, poate că e mai ușor de înțeles de aici. Iată un tabel simplu. Acest tabel arată costurile în stânga scenariul climă și energie, în dreapta scenariul inițial, primes. Dacă ne uităm la costurile de control um, al poluării atmosferice, acesta era de 90,2 miliarde în scenariul inițial și în al doilea scenariu a scăzut la 86,6 miliarde de euro. Costurile suplimentare pentru a atinge obiectivele propuse de comisie este de 3,3 miliarde în scenariul inițial, iar în al doilea, conform obiectivelor climă și energie, costul suplimentar ar fi de 1,4 miliarde de euro. Dacă ne uităm la costurile totale pentru controlul polorii atmosferice, avem 88 de miliarde în pachetul climă și energie și 93 de miliarde în, cadrul de, în cazul de referință. Deci o diferență destul de mare. Concluzia clară aici este că uh, noile obiective climă și energie aduc ameliorări de sănătate care pot fi obținute cu costuri mai mici și dacă ne uităm la costuri avem 88 de miliarde, deci mai puțin decât ar fi fost costul prevăzut inițial decât alocă Europa actualmente pentru a implementa legislația actuală în vechiul scenariu. Cam atât despre costurile atingerii obiectivelor propuse. Parlamentul și Comisia dumneavoastră ne-au cerut explicit și o analiză economică a nivelului optim economic, ce ar fi cel mai eh, rațional ca nivel de ambiție pe plan economic. În conformitate cu teoria economică, aici, eh, la costuri marginale, avem beneficii marginale egale. Iată aici costurile marginale comparate cu beneficiile marginale, iarăși avem eh, linia întreruptă pentru uh, scenariul inițial și linia plină pentru al doilea scenariu. Cu albastru se vede uh, marja de uh, beneficii de sănătate marginale. Mai departe, aș vrea să începem cu propunerea comisiei veche acoperirea lacunelor de, este de 67% în propunerea comisiei, nivelul optim, acolo unde costurile marginale sunt egale cu beneficiile marginale, se întâmplă pe la 75%, între 75 și 92%, vedeți aici, în marja cu albastru, iar obiectivul comisiei este de 67% în 2030, acesta e nivelul optim. Și din câte am înțeles de la negocieri, cifra asta era cu 5% sub nivelul optim în 2025 și comisia a acceptat să mai aloce încă 5 ani pentru implementare. Așadar, propunerea comisiei sugerează acum 67% acoperirea lacunelor, iar nivelul optim în scenariul vechi era între 75 și 92%. Dacă vă uitați la linia plină, pentru scenariul climă și energie, dacă ne uităm la marja de beneficii de sănătate, avem uh, o țintă între 75 și 92% de procente, și um, a, aceasta ar putea corespunde cu 92 până la 106% din scenariul inițial al comisiei. Iarăși am luat uh, cea mai conservatoare abordare în evaluarea beneficiilor. Avem 92%, iar comisia prevede 116-117 cazuri pe an. Dacă ne uităm la, uh, scenariul, la nivelul optim pentru scenariul climă și energie, se pot împiedica 100, se pot împiedica 17.000 de uh, morți premature pe an. După cum vedeți pe următoarea pagină, puteți vedea că anual s-ar salva 140 de mii de ani de viață, cu 7% mai mult decât în propunerea comisiei, sau uh, s-ar împiedica 16.200 de morți premature pe an. Dacă ne uităm la costuri, Costurile totale de prevenire a poluării aerului ar fi de 91,3 miliarde pe an în loc de 93,5 pe an, deci cu 2,2 miliarde mai puțin pe an, iar în propunerea comisiei, beneficiile de sănătate monetizate ar însemna între uh, 8,4 și 50,8 miliarde pe an mai mult. Și ajung acum la concluzie. puteți vedea că uh, costurile de control al poluării pentru a atinge obiectivele de sănătate ale Comisiei ar fi cu 5,5 miliarde de euro mai mici pe an față de scenariul vechi, iar alocarea optimă economică pentru obiectivele de energie și climă ar uh, proteja 140.000 de ani de viață pe an, mai mult, iar uh, costurile totale de control al poluării ar fi cu 2,2 miliarde mai mici decât în propunerea Comisiei, iar beneficiile suplimentare de sănătate merg de la 8,5 până la 50 și ceva de miliarde pe an. În document avem o analiză similară pentru 2025 și pentru 2020, nu am să intru în detalii. Comisia nu a făcut o propunere în ceea ce privește plafoanele de emisii, dar a sugerat uh, revizuirea protocolului de la Gothenburg și o comparație cu aceasta și s-a constatat că nivelul de ambiție ar putea fi mai mare decât în acest protocol și atunci beneficiile ar merge de la 40 de miliarde pe an la 300 de miliarde pe an. După cum am mai spus, acestea sunt concluziile pe scurt în documente găsiți foarte multe cifre și uh, vă stau la dispoziție pentru uh, orice răspuns. Mulțumesc! Grazie. E adesso, dopo aver... Eh, Mulțumim. După ce am ascultat uh, concluziile acestui studiu, foarte interesant, putem da cuvântul raportorilor din partea diferitelor grupuri politice. Doamna Gardini de la PPE, uh, și mai sunt și raportor din umbră. Încep uh, spunându-vă care sunt uh, impresiile mele. În primul rând, vreau să mulțumesc vorbitorului nostru pentru studiul prezentat. Mi se explică în acesta legăturile între cele două politici și, în același timp, ne oferă instrumente utile de evaluare. Între politici există sinergii. Noua politică în materie, europeană în materie de energie a dus la efecte pozitive în ceea ce privește propunerea aceasta privind calitatea aerului. Sunt așadar sinergii, mai ales în domeniul sănătății. S-a vorbit despre 140 de mii uh, de uh, ani câștigați, mai mult uh, cu 7% față de propunerea comisiei, apoi reducerea de costurilor de 2,2 miliarde de euro, plus um, beneficii de 8,5 uh, miliarde în plus. Asta ca urmare a avantajelor de sănătate pe care le aduce aceste politici. Pentru noi, ca deputați, sunt elemente foarte interesante de știut. Apoi să vedem ce legături mai sunt și cu alte politici, pentru că e clar că avantajele acestui domeniu se vor repercuta și um, asupra altor tipuri de politici. Uh, duce la o scădere a costurilor, poate. Vreau să subliniez faptul că efectele pozitive determină grupul uh, meu să spună că a fost bine că am uh, cerut acest studiu și în același timp uh, să ne gândim că uh, um, acest pachet privind calitatea aerului reprezintă un avantaj suplimentar. Acum, în numele grupului socialist, am să dau colegului Dans. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră în redactarea acestei evaluări. Cred că aceasta confirmă avantajele reciproce ale combinării politicilor. Vedem reducerea ale costurilor care pot fi realizate, plus avantaje de sănătate. Mi se pare că este extraordinar să vedem că um, anumite politici într-un domeniu pot duce la avantaje, la beneficii și în alte domeniu. Și mai sunt câteva chestiuni care trebuie examinate mai în detaliu. Trebuie să discutăm împreună cu DG Enterprise să vedem uh, cum s-au lucrat cu standardele pentru mașinile pe motorină și poate cumva putem să facem o legătură între acel proces și cel legat de plafoanele privind uh, emisiile, plafoanele naționale. Și e foarte important uh, când stabilim uh, standardele, țintele aici, este foarte important să nu creștem costurile politicilor ca anumite mm, practici bune să poată să fie duplicate și în altă parte. Și aici uh, uh ar fi foarte interesant să discutăm uh, așadar cu DG Enterprise în ceea ce privește standardele următoare pentru mașinile pe motorină. Mulțumim foarte mult. Acum, domnul Faria. Mulțumesc, domnule președinte. În numele doamnei uh, Catherine Bearder, care este raportor din umbră pentru acest raport și având în vedere um, prezentarea aceasta legată de evaluarea impactului, com- propunerii comisiei, vreau să spun următoarele lucruri. Că sectorul agricol a contribuit la producerea de metan uh, de multă vreme. Domnul Marcus Saman, domnule Marcus Saman, când ați desfășurat această evaluare, v-ați întâlnit și cu cifre care ar spune cât ar costa sectorul agricol să își îndeplinească tintele de metan uh, pentru 2030 și știți cum uh, ar putea sectorul agricol să procedeze ca să îndeplinească aceste obiective? Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Conecina acum. Mulțumesc! Și eu doresc să mulțumesc pentru acest uh, studiu amănunțit care ne arată calea de urmat și cred că trebuie să-l luăm uh, foarte în serios. Unele dintre directivele noastre se suprapun și acest lucru nu, nu mm, permite realizarea de sinergii, ci există mai degrabă mm, conflicte care duc la diminuarea efectelor deci este important să știm impactul înainte de a ne continua activitatea. Mă bucur să văd că țintele privind uh, clima ale Consiliului uh, sunt foarte clare, mai ales când e vorba de calitatea aerului și trebuie să fim uh, de asemenea foarte atenți la reducerea emisiilor. Sunt recunoscătoare pentru efortul pe care l-ați făcut a include niște subiecte uh, foarte specifice, cum ar fi valorile maxime pentru particulele uh, solide. Apoi, dacă discutăm despre metan, mm, pot să spun că nu este una dintre principalele noastre priorități. Poate că uh, e important pentru agricultură, dar în contextul celorlalte măsuri, acest subiect nu trebuie să fie considerat atât de important încât să necesite niște soluții specifice care să implice, să zicem, um, extinderea numărului de substanțe care ar trebui să fie limitate sau reduse. De asemenea, uh, și emisiile de amoniac trebuie reduse, asta au indicat și graficele din studiu, însă mai avem nevoie de timp ca să mai examinăm și mai în detaliu aceste grafice. Oricum, trebuie să ținem cont că obiectivele noastre până la urmă, obiectivele finale, n-ar trebui să se, fie, să se suprapună. Mulțumesc, domnul uh, Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc lui Marcus Amon pentru efortul depus, pentru prezentarea foarte clară și, în plus, în condițiile în care, să zicem că nu avem un exces bugetar, uh, știu că ați uh, lucrat și în vacanță, așadar vă datorăm multe mulțumiri pentru efortul depus. De asemenea, studiul arată foarte bine legăturile dintre ce facem uh, la capitolul climă și energie și um, calitatea aerului în acest studiu reies foarte clar legăturile dintre aceste domenii și avantajele reciproce. O întrebare poate simplă este ne veți face și o prezentare a um, rezultatelor studiului uh, în cadrul um, grupului de studiu al Consiliului. Ar fi foarte interesant pentru că știm că cei de la Consiliu uh, s-au obișnuit să se uite doar la costurile legate de punere în aplicare și mai uită de avantajele uh, legate de sănătate și de aceea de multe ori uh, Consiliul nu merge și mai departe. Deci cred că ar fi foarte interesant să se vadă întâi efectele pentru sănătate, efectele benefice și apoi să se facă legătura cu politicile pentru climă și energie la care s-au în Hamas, statele membre, bine, care sunt asociate și cu alte lucruri mai puțin plăcute, dar să nu intrăm în aceste detalii. Deci ar fi foarte important să există și acolo o dezbatere pentru a se muta un pic atenția Consiliului, care uh, să nu se mai uite doar la costuri, să se uite și la beneficii. De asemenea, cred că studiul dumneavoastră indică clar un lucru, și vă mulțumesc pentru acest lucru, este că dacă ne uităm la reducerea diferențelor între uh, Uh, ce se poate face maxim din punct de vedere tehnic și um, nivelul de bază, vine reducerea acestor diferențe, la comisie s-a stabilit 67%, deja o cifră care era ușor de criticat, pentru că era cumva o estimare foarte conservatoare, pentru că dacă ne uităm la, la nivelul de bază obișnuit, atunci uh, reducerea diferențelor cea mai optimă ar fi undeva între 76 și 92%, deci deja de acolo Comisia a avut o abordare foarte conservatoare în propunere, dar acum dacă includem și avantajele reciproce, deja este și mai ciudat să vedem ce propune uh, Comisia și acest lucru trebuie să ne, ni se explice clar și celorlalte instituții și Consiliului Toată lumea vorbește mereu despre politici bazate pe uh, date, pe fapte, Um, și, de fapt, uh, da, trebuie să vedem exact ce ne arată acest studiu și apoi despre ce mai vorbim până la pentru că unele propuneri sunt chiar ridicole, dar aceasta este o întrebare adresată mai degrabă, adresată altor instituții, nu trebuie să-mi răspundeți dumneavoastră. Este mai degrabă vorba de o declarație politică pe care aș solicita-o, dumneavoastră de om de știință, deci poate vă veți abține de la declarații politice. Și acum um, um, vă întrebam de planurile ne ajunge aceste prezentări și la Consiliu. E interesant când vom discuta și alte modificări la propunere. Cred că ne-ar trebui și niște statistici pe fiecare stat în parte și știu că în modelul dumneavoastră costurile de reducere pe fiecare stat în parte ar trebui să fie disponibile, dar nu le-am găsit în evaluarea de impact. Deci poate că ar fi interesant dacă ne-ați putea să ne spuneți și aceste uh, date. Apoi, de asemenea, ar fi interesant să uh, vedem și avantajele pentru sănătate pe fiecare stat în parte. Știu că ar fi nevoie de mai multe analize făcute, poate nu doar de dumneavoastră, um, uh, ci și de alte instituții într-o colaborare. Um, ar fi interesant să vedem cifrele legate de beneficiile pentru sănătate pentru fiecare stat în parte. Și apoi, o altă întrebare este, sunt uh, disponibile date și pentru 2020 și acestea ar fi foarte interesante, cum ați raportat pentru 2025 și 2030. Cred că ar fi interesant să vedem cifrele și pentru 2020. Grazie e adesso la parola al collega Pedicini. Mulțumim, acum uh, colegul uh, Pedicini. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, invitatului nostru, pentru că ne-a făcut o prezentare foarte clară uh, și am examinat cu interes această uh, evaluare a impactului. Uh, avem așadar o propunere privind calitatea aerului care definește obiectivele de reducere a oxizilor de azot, a amoniacului, particulele în suspensie și așa mai departe. Însă, nu există sulfură de hidrogen care este o substanță foarte toxică, comparabilă cu ceanurile și emisiile uh, sunt undeva la 0,01 ppm în, în general, dar în apropierea rafinărilor de petrol, uh, nivelul este de 3,3 ppm, adică de 3000 de ori mai mult decât uh, um, Uh, nivelurile normale și cunoaștem efectele expunerii la această substanță, dar nu știm care sunt uh, urmările unei expuneri uh, pe termen lung, cronice. Locuitorii care locuiesc în apropierea unor rafinării sunt expuși în mod constant la acestea, la fel și cei care locuiesc în preajma facilităților de desulfularizare. Trebuie așadar să ținem cont și uh, de acest, uh, această substanță care este foarte periculoasă. Mulțumesc. Acum domnul Florence. Mulțumesc. S-au pus multe întrebări. Pe mine m-ar interesa uh, să ascult reacția Comisiei la acest document. Să vedem dacă acum va propune o nouă strategie, în ceea ce privește costurile, mă tem oarecum pentru că se consideră că propunerea este neutră din punctul de vedere al costurilor, dar această neutralitate nu se reflectă doar în costuri, pentru că unele costuri sunt totuși provocate și sigur că poate să fie rentabil per total, dar ca agricultor, de exemplu, cred că situația pare mai gravă decât ni se pare nouă de aici. Poate ar trebui să aflăm și care sunt efectele asupra acestor categorii. Și aș vrea să știu cum ne putem imagina aceste efecte. Colega Matias Grote. Mulțumesc, domnul Grote. Mulțumesc. că Bas Eichhout a spus uh, deja că totul trebuie să fie prezentat și când te uiți uh, din nou la schimbările climatice pentru 2030 uh, și ne gândim și la ce s-a negociat în Consiliul European ultima dată, uh, știm că informațiile acestea nu au fost discutate acolo, nu corespund cu ce s-ar fi discutat acolo. S-au spus multe, cred că avem o problemă când corelăm avantajele de sănătate cu protecția climatică. E foarte greu de explicat și nu știu dacă e cel mai util. Poate că ar fi bine să găsim alte argumente, pentru că alții zic foarte ușor că uh, protecția climei uh, face să se piardă locuri de muncă, dar uh, Iată că aici vedem că speranța de viață crește cu 4,4 luni, de exemplu, la, dacă se iau anumite măsuri. Dar sunt date statistice și nimic mai mult. Ce vreau să vă întreb este în ce măsură ați uh, făcut calcule și pe baza unor obiective mai ambițioase? Ați calculat doar în funcție de ce se află acum în negociere sau ați uh, calculat și pe un model mai ambițios? Asta aș vrea să știu în ce măsură se uh, pot uh, calcula beneficiile. În orice caz, mulțumesc mult de tot, sunt foarte impresionat de studiul acesta, am să-l uh, studiez uh, cu atenție și uh, sper, să fie pus la dispoziția celorlalte instituții de asemenea. Bună treabă, ați făcut, bravo! Prima de pasare la parola al dottor Aman... Pe... Mulțumesc. Înainte să-i dau cuvântul domnului Aman pentru răspunsuri, aș întreba comisia ce părere are. Domnul Veraia trebuie să fie aici. Deci vreau să întreb comisia dacă are comentarii. Ca urmare a acestei prezentări a studiului, unui studiu care cred că este important și pentru comisie. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, e un studiu important pentru noi și, de asemenea, și noi de la comisie am dorit să mulțumim uh, expertului, dar și grupului, pentru că um, au venit cu cifre suplimentare, pentru că este vorba de o politică care a fost destul de complexă și care a fost uh, și ea bazată, bazată, inclusiv în propunerea comisiei, pe multe uh, cercetări, multe studii. A fost interesant să ascultăm, să aflăm lucruri noi, dar cred că cumva e ușor să te pierzi în atâtea cifre și în atâtea fapte, în atâtea dovezi, domnul raportor avea um, dreptate, este important să examinăm acest lucru în detaliu, pentru că e important, mai ales pentru negocierile care au mai rămas. Acum, vreau să vă spun că ce vrea să facă propunerea Comisiei la vremea respectivă era să vină cu o propunere pentru plafoanele naționale pentru emisii, Uh, dar uh, obiectivul final ar fi fost, de fapt, să se reducă decesele um, premature din cauza um, poluării aerului, uh, care acum sunt la 140 um, de oameni pe an, să se reducă sunt la 340 de decese pe an, să se reducă la, până la 200 de mii. Și ce putem înțelege din această prezentare este că uh, se, poate, se pot face mai multe lucruri cu aceiași bani sau poți să faci același lucru cu mai puțin bani. Deci sunt foarte multe informații care ne-au fost prezentate și care sunt sigură că vor contribui la negocieri pe care le vor îmbunătăți, cel puțin așa sperăm noi. Așadar, uh, mulțumiri uh, Parlamentului pentru faptul că uh, a introdus în dezbatere aceste informații. Grazie. E... Adesso darei la parola al uh, dottor Raman. Mulțumesc. Acum o să dau cuvântul domnului uh, Aman, care a primit întrebări de la unii dintre colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva întrebări pe scurt la întrebări. Câteva răspunsuri pe scurt la întrebări. Întrebări despre metan, costurile metanului, mai ales pentru sectorul agricol. E clar că metanul este un uh, gaz cu efect uh, de seră, face parte din pachetul climă și energie, uh, deci este inclus în sistemul de comercializare și va avea un preț, indiferent care va fi stabilit um, până la urmă prețul pentru carbon. Apoi, um, se recunoaște în propunere că metanul este un poluant al anului și că um, are un rol important în nivelul ozonului, lucru care n-a fost recunoscut științific anterior. Met me metanul este unul dintre marii contribuitori la uh, ozonul de la nivelul solului, care uh, este o problemă foarte mare. Deci el are efecte negative și asupra calității anului și asupra uh, solului. Deci este interesant să se ia acele măsuri care uh, Uh, n-ar implica costuri deloc. Uh, practic, investițiile inițiale sunt ulterior uh, compensate de reduceri um, în, um, pe parcursul desfășurării activității. Propunerea comisiei a um, dorit ca în ceea ce privește metanul, să se ia acele măsuri care nu implică costuri. Deci răspunsul la întrebare ar fi că um, costurile um, legate de metan pentru agricultură sunt zero. Um, asta în uh, propunerea Comisiei cu privire la calitatea aerului. Question, uh... A mai existat o întrebare referitor la datele referitoare la costuri și beneficii pentru sănătate. E clar că acestea nu sunt uh, uh, listate în document din cauza limitelor uh, numărului de pagini uh, prevăzut, dar toate aceste informații sunt pe site-ul nostru internet și le puteți găsi acolo. Dacă doriți, vă puteți uita la toate detaliile. Apoi, Noi nu am avut timp să discutăm toate aceste date cu experții de la nivel național. Deci, asta ar fi o problemă în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea datelor obținute, dar nu am avut uh, timp să intrăm în detaliu și să le analizăm în detaliu. Apoi, impactul macroeconomic. Da, acesta a fost analizat în, de aproape. Deci, a fost analizat având în vedere sumele care vor fi injectate în economie. Acest lucru a fost analizat. Apoi, un aspect specific referitor la sectorul distribuției, diferite sectoare. S-a demonstrat, pot explica asta, că într-o perspectivă economică optimă, în propunerea comisiei exista același prag de 5% ca și înainte, dar dacă ne uităm la sectorul distribuției, evident că acolo există o povară disproporționată pe acest sector și acesta a fost argumentul principal al comisiei pentru a reduce de la 75 la 67% uh, pentru a ușura contribuția acestui sector. Dar Dacă ne uităm la sectorul agriculturii, dacă ne uităm la costurile adiționale, la ceea ce plătește industria în momentul de față pentru legislația actuală, atunci vedem că agricultura plătește foarte puțin și în mare parte costurile sunt asumate de transporturi, de uh, centrale electrice, de sectorul energetic în general și există această disproporționalitate între diferitele sectoare în momentul în care vorbim despre contribuția lor la uh, aceste cheltuieli. Și putem spune că în momentul de față povara cea mai grea este asupra industriei, asupra uh, familiei, asupra gospodăriilor, asupra transporturilor, foarte puțin pe agricultură, ori în nouă propunere se reechilibrează un pic lucrurile și putem ajunge la o situație mai echilibrată din punct de vedere al costurilor. Dacă ne uităm la cazul agriculturii, costurile totale au sporit. Și în final a mai fost o întrebare referitor la felul în care am analizat eventual uh, niște uh, ținte mai ambițioase. Am făcut acest exercițiu și am încercat să vedem dacă putem ajunge chiar până la un prag de 100%. E adevărat că studiul uh, din această perspectivă poate fi reformulat Însă, din păcate, aceste ținte mai ambițioase au dispărut destul de devreme în dezbatere, așa că ne-am uh, mulțumit până la urmă cu scenariul propus de comisie. Mulțumesc! Grazie and uh, now we can conclude our discussion. Mulțumesc! Acum putem încheia discuțiile noastre și putem da cuvântul din nou, domnule raportor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această dezbatere. Doar câteva aspecte pe care aș fi vrut să le menționez. Ca și raportor, poate o să-mi acordați un pic mai mult timp pentru a analiza toate aceste aspecte. Într-adevăr, noi trebuie să ne aducem aminte exact despre ce discutăm. Vorbim despre un exercițiu de redactare a unui model de tip economic. Și am văzut ce ne-a demonstrat domnul Iman care este calea pe care o putem urma, comparativ cu cea propusă de comisie, și e clar că trebuie să nu pierdem din vedere că aici nu e vorba de cifre absolute și când vorbim despre un model economic, trebuie să vezi care sunt și cifrele referitoare la creșterea economică între acum și perioada 2020 care va fi costul carbonului și așa mai departe. Sunt o grămadă de alți factori care intervin și diferitele elemente care pot fi cuprinse în acest pachet, diferiții poluanți, uh, mă refer acum la amoniac, la metan, uh, comparativ uh, în legătură cu sectorul agriculturii, au și acestea o preponderență egală în această uh, politică de combatere a gazelor cu efect de seră contribuie, deci există o legătură. În momentul în care ne uităm la cadru, când ne uităm la imaginea per total, la nivelul de ambiție pe care ne-l fixăm, vedem că există anumite politici care nu sunt neapărat uh, incluse aici în discuție, însă nu le putem ignora. Trebuie să putem avea dezbateri, spre exemplu, cu poluanți, poluatori, cu poluatori individuali, pentru a vedea cum anume acest model se va aplica până la urma urmei. Ceea ce înseamnă că acesta este un element important, pentru că noi n-am vorbit prea mult aici despre provocările pe care le presupune acest model, însă cu siguranță că mâine, poi mâine, o să apară o grămadă de lume la ușa mea, încercând să mă convingă de una sau alta. Deci noi trebuie să demonstrăm că vom analiza aceste elemente toate în detaliu, iar direcția în care ne îndreptăm este că costurile și beneficiile, costurile marginale se vor modifica în funcție de opțiunile pe care le alegem noi. Acum, plecând de la această curbă, vedem în ce direcție ne îndreptăm. E clar că îți poți dori întotdeauna niște ambiții și mai mari, pentru că uh, în acest fel acele costuri marginale vor uh, se vor modifica în consecință. Însă, în orice caz, va trebui să mai analizăm mai în detaliu. Și ceea ce doream să spun ca și mesaj este că voi discuta cu reprezentanții comisiei, vom analiza în detaliu să vedem care este și reacția lor la acest document. Așa cum s-a spus pe bună dreptate în acest uh, dimineață, e clar că e nevoie de detalii și acestea trebuie dezbătute, să vedem în ce context vom ajunge. Am notat costurile, beneficiile și felul în care acestea nu trebuie să afecteze anumite părți ale economiei și e adevărat că 2030 e un orizont foarte îndepărtat și politicile s-ar putea să se mai modifice pe parcurs. Așa că trebuie să ne asigurăm că acest cadru pe care îl fixăm noi acum va permite flexibilitatea viitoare necesară. Și v-aș ruga pe dumneavoastră ca și membri ai comisiei și mai ales pe raportorii din umbră, pentru că mai avem multe de făcut, mai avem o analiză întreagă de desfășurat, mai avem multe de realizat împreună, să ne asigurăm că vom reuși în final să avem un rezultat pe care să-l putem sprijini cu toții. Și sprijinul acesta va fi foarte util. Uh, și ar fi foarte util să avem și studiul de impact, evident, care să completeze acest studiu și pe care să-l putem uh, utiliza. Și în deliberările, discuțiile noastre, să fixăm nivelul de ambiții la care vrem să ajungem. Să sperăm că vom putea face acest lucru împreună. Grazie al uh, colega Girling. Mulțumim foarte mult, doamnei raportor Girling, pentru aceste concluzii. Astfel putem încheia acest punct de pe ordinea de zi și să trecem la punctul următor dacă vă amintiți, în momentul în care am stabilit ordinea de zi a ședinței noastre, am inversat punctele 18 și 19 de pe ordinea de zi. În consecință, o să vorbim acum despre Interdicția privind pescuitul cu seci în derivă. După cum știți, reglementarea, regulamentul propus de comisie prevede o interdicție a acestor seci în derivă din cauza incidenței negative pe care o au asupra mediului, din cauza capturilor uh, nedorite din cauza acestor uh, seci, așa că am să dau cuvântul imediat raportorului nostru, domnul Afronte. Vă rog. Un attimo a tutti i colleghi che escono di uscire in... Aș dori să-i rog pe toți colegii care părăsesc sala să facă acest lucru în liniște pentru că lucrările comisiei noastre vor continua. Domnul Afronte, vă rog. Grazie, președinte. Dunque, le... Mulțumesc, domnule președinte. Aceste seci în derivă sunt dispozitive de pescuit pe marginea cărora au existat discuții nenumărate. Vorba de seci care pot uh, ajunge până la dimensiuni uh, de sute de metri, care deocamdată sunt interzise în apele europene, pentru că se interzic apele, uh, seci cu o suprafață de mai mare de 2 km pătrați. Oricum, înălțimea lor poate fi de, lungimea lor poate fi de 30 până la 40 de metri și când se pescuiește în adâncime, adevărat perete care blochează trecerea. Cu începerea de 1980 s-a extins oarecum, uh, s-au mărit ochiurile acestor plase, acestor seci, ceea ce a dus la efecte și consecințe asupra anumitor specii protejate, mai ales speciile migratoare, care au o valoare foarte mare pentru biodiversitate. Um, espadonul, delfinul, cetacele și rechini în general. Propunerea comisiei se prezintă în felul următor. E vorba de un context destul de particular, pentru că, de altfel, chiar Comisia, în rezumatul propunerii sale, ne amintește faptul că ne aflăm într-un cadru legislativ foarte complex. Comisia spune că normele în vigoare sunt foarte ușor de nerespectat și dorește să interzică pescarilor să utilizeze în mod ilegal aceste seci pentru a captura specii care nu trebuie să fie capturate cu aceste seci. Și în ciuda regulilor în vigoare, ce constatăm în practică? Constatăm că există în continuare o utilizare a acestor seci. Există chiar și două decizii ale Curții Europene de Justiție împotriva Franței și Italiei pe acest subiect. Iar în cadrul acestui dosar foarte complex, și plecând de la aceste dispozitive de pescuit care au o consecință negativă asupra mediului și asupra speciilor protejate, Comisia a făcut o propunere pe care unii o pot califica drept provocatoare. O propunere care, prin caracterul său concis și aproape aș spune chiar foarte direct, foarte brutal, Comisia spune pur și simplu, vom interzice în toate apele europene utilizarea acestor seci în derivă. Și decizia, uh, propunerea Comisiei nu are decât patru articole. Articole care sunt esențiale ca, pentru că le prevăd interdicția capturării în apele europene apele maritime europene a acestor specii și interdicția de a utiliza orice formă de setcă în derivă. Prin această propunere, Comisia Europeană dorește mai întâi să se bizuie pe un studiu de impact, un studiu de impact în care sunt analizate diferitele aspecte, diferitele opțiuni. Patru la rând. Mai întâi o situație de status quo, situația actuală, și cel de-al patrulea era situația de interdicție absolută. Și între cele două scenarii posibile mai existau încă două soluții ce fuseseră propuse. Una dintre ele, vă citez acest lucru pentru că vom reveni asupra ei, e vorba de o interdicție de tip selectiv a acestor activități de pescuit. Deci nu se interziceau toate secile în derivă, ci acelea care uh, ar fi putut avea consecințele cele mai negative asupra mediului înconjurator. Și deci încercam să țintim doar anumite dispozitive de pescuit. Problema e că studiul de impact referitor la cea de-a treia opțiune pe care am menționat-o, care ar fi putut să se bucure de sprijin, puțin în rândul comisiilor noastre care, mă normal, analizează această propunere. e bine, în acest studiu de impact, comisia, de fapt, constată că, da, punctul 3, opțiunea 3 ar fi putut să fie uh, aleasă, e selectivă, deci ar fi putut conveni, însă adaugă faptul că nu dispune de elemente suficiente pentru a determina care sunt acele dispozitive de pescuit cele mai nocive. Și deci această opțiune 3 e o opțiune bună, dar din păcate nu e aplicabilă pentru că nu sunt elemente suficiente pentru a o putea aplica. Și plecând de la acest cadru legislativ destul de greu de interpretat, pentru că de multe ori acest cadru există, dar nu e și respectat. Ei bine, această opțiune care ar fi fost poate cea mai bună, dar care nu a fost propusă din lipsa unor date pertinente, atunci Comisia a preferat ultima opțiune, și anume interdicție totală. Uh, cu ocazia primelor discuții pe care le-am avut chiar și în Comisia pentru Pescuit, e clar că această opțiune a fost confruntată cu un refuz foarte puternic. Și nu numai din partea părților uh, interesate, dar și din partea deputaților din Comisia pentru Pescuit. Obiecțiile noastre sunt trei la număr, pentru că propunerea nu ține seama de o regulă esențială, de un pilon chiar al politicii de pescuit, și anume regionalizarea, Și deci, în ceea ce privește aceste reguli de pescuit noi, acestea trebuie să țină seama de specificul local. Al doilea element, asta va afecta anumite comunități de pescari destul de mici, care utilizează aceste seci în derivă și care, cu siguranță, nu au un incident atât de negativ asupra mediului înconjurător. Și, în al treilea rând, o altă obiecție era faptul că nu avem suficiente date pentru a putea analiza comparativ și celelalte opțiuni înainte de a alege această soluție radicală de interdicție. Uh, ca să nu mai vorbesc de definiție. Definiția de asemenea a fost supusă unei dezbatere aprinse. Eu în avizul meu propun să ne gândim și să preluăm definiția um, Comisiei Europene care extinde oarecum uh, sfera de aplicare, de acoperire a cazurilor care pot fi cuprinse în rubrica seci în derivă. Acum, în ceea ce privește acest aviz, această propunere de aviz, e bine, Având în vedere faptul că propunerea comisiei este foarte succintă, foarte scurtă, foarte clară, foarte răspicată, adică interdicție totală, și având în vedere că noi vrem să răspundem și obiecțiilor uh, exprimate de grupurile de interese și uh, părțile participante, precum și colegii din partea colegilor de la Comisia de Pescuit, am uh, discutat cu toți actorii din eșichierul politic și am încercat să găsesc o altă soluție alternativă față de această interdicție totală. Și propunerea mea, și asta propun de altfel astăzi și comisiei noastre, ENVI, este ca, mai înainte de toate, să lăsăm această decizie la latitudinea statelor membre, care se vor afla la o răscruce de drumuri. Fiecare stat membru poate în mod autonom să hotărască cum va hotărâ, cum va decide dacă le interzice total aceste seci în derivă sau dacă uh, decide de a alege o cale diferită, alternativă, spre exemplu, anumite derogări față de această interdicție pe o perioadă de un an, un an și jumătate. Deci am ajunge cam în 2017 și atunci, pe durata acestei perioade, vor trebui să răspundă un, anumitor criterii specifice și anume faptul că statele membre deplâng lipsa de date. Ei bine, pescarii vor putea să utilizeze în continuare aceste seci în derivă, dar în același timp vor fi obligați să colecteze o serie întreagă de date pentru a face un inventar al diferitelor uh, seci ce sunt utilizate, evaluarea lor, definiția exactă a lor, caracteristici, colectarea datelor referitor la tipul de impact pentru uh, uh, fiecare tip de setcă asupra mediului și mai ales asupra speciilor ce sunt uh, citate ca fiind specii protejate sau specii uh, migratorii și de asemenea asta ne va permite să facem și un studiu asupra impactului pe care l-ar avea o interzicere totală a acestor seci în derivă asupra comunităților pescare provocărilor, impact socioeconomic. Și la finalul acestei perioade tranzitorii de derogări, toate aceste date vor fi înaintate către comisie. Aceasta va fi în măsură să analizeze ansamblul de date furnizat de statele membre, va fi în măsură să aplice niște criterii cât mai obiective cu putință și atunci Comisia Europeană, la momentul respectiv, avea posibilitatea de a interzice secile în derivă în mod selectiv identificând, plecând de la aceste date, identificând care sunt acele seci care au un impact negativ asupra mediului, care trebuie să fie uh, interzise și care, din motive socioeconomice sau din motive de durabilitate, ar putea în continuare să fie utilizate. Iată, că invit deci pe toți colegii să examineze acest aviz, fără a pierde din vedere faptul că, având în vedere că e vorba de o propunere alternativă în cadrul unei propuneri foarte precise, foarte concise, e clar că ea se îndepărtează de propunerea originală făcută de Comisia Europeană. Și pentru că trebuie să alegem fie, pe de o parte, interdicția totală a acestor seci în derivă, așa cum a spus Comisia, așa cum a dorit Comisia, uh, și acest lucru este nedorit din partea grupurilor, părților interesate și din partea uh, grupurilor politice, deci sunt, e o alternativă inacceptabilă, atunci noi propunem ca și Comisie ENVI să menținem obiectivul nostru principal, și anume înlăturarea uh, acestor seci în derivă care au un impact negativ asupra mediului, este obiectivul nostru principal, îl reamintesc. Și astfel Chiar dacă impunem niște termene mai lungi și dacă lăsăm, din păcate, ceva mai multă libertate, pentru că nu e întotdeauna o libertate bineînțeleasă uh, statelor membre, în schimb vom beneficia de rezultate, de date precise, de rezultate pentru a putea tocmai apăra interesele acestor comunități de pescari și pentru a ne continua munca noastră. Mulțumesc, trecem la raportori din umbră. Începem cu PPE, colega Erans Garcia. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În această propunere a Comisiei Europene de interdicție a acestor seci în derivă, de azi pe mâine, propunerea aceasta a surprins pe toată lumea. Nu s-a ținut seama de rolul pe care îl îndeplinesc anumite comunități pescărești și nu s-a ținut seama de un anumit tip de seci, care de fapt nu au nicio incidență negativă asupra mediului. De aceea, rolul pe care, din punct de vedere al mediului, îl au în pescuirea sardinelor în Galicia, o regiune din, Spaniola, din Spania în care se utilizează acest tip de uh, seci, e bine, pot să vă spun nu a avut niciun fel de incidență. E vorba de un pescuit artizanal care țintește doar sardinele și care se dezvoltă fără a prejudicia niciun fel de alte specii în curs de dispariție. Și atunci, niciodată nu, s-a, nu a fost nevoie de o autorizație pentru aceste seci. Și interdicția lor nu se justifică. Mai mult decât atât, va fi și un adevărat prejudiciu socioeconomic pentru peste 400 de băci care utilizează și nave care utilizează aceste seci. Și uh, eu cred că acestea trebuie să fie protejate de către comisia noastră. Com- propunerea comisiei ne-a dat pur și simplu peste cap, pentru că, de fapt, aplică exact un calapod unic pentru toată lumea, indiferent dacă acele comunități de pescari sunt într-adevăr responsabile sau nu de vreo deteriorare a mediului uh, înconjurător. Și știu că această propunere a fost deja refuzată de mare parte din țările afectate, care chiar au cerut o o retragere a documentului de către Comisia Europeană. Eu înțeleg această solicitare, această petiție, pentru că, de fapt, Comisia Europeană nu și-a argumentat uh, suficient de temeinic această propunere. Pentru că nu avem un studiu de mediu pe care să ne spună exact cum anume aceste diferite tipuri de seci în derivă care sunt utilizate în diferite state membre ar putea avea un impact negativ. Eu cred că e nevoie de o diferențiere foarte clară. Pe de o parte, flotele mari care utilizează aceste seci întregi cu ochi foarte mari și, pe de altă parte, pescuitul artizanal de sardine, care nu are nimic de a face cu acele seci ale flotelor mari, mari europene. Și, contrar celor spuse de Comisia Europeană, flota artizanală nu are altă o posibilitate tehnică care să le permită să-și mențină activitatea economică, acest uh, tip de pescuit, care, după cum spuneam, e un pescuit selectiv. Iar după părerea mea, cred eu că ar trebui să fim atenți și la principiul de proporționalitate. Așa că eu mă voi opune oricărui tip de interdicție care nu este și bizuit pe dovezi științifice că în virtutea principiului proporționalității, pentru că se depășește cu mult scopul dorit. Și ideea de a interzice anumite seci în derivă uh, înseamnă că noi uităm că acesta e vorba de venituri pentru aceste comunități. Cu toate acestea, sunt de părere că decizia aceasta ar trebui să fie supusă unui, unei proceduri normale, ordinare și ar trebui să fie precedat de un studiu de, precedat de un studiu de impact aprofundat în așa fel încât să avem la îndemână toate informațiile, în loc să lăsăm acest lucru printr-un act delegat la îndemâna Comisiei. Și cred că lucrurile trebuie să se facă bine, corect, rezonabil, calm, prin procedura ordinară, procedura normală, cu studiu de impact prealabil pentru fiecare dintre tipurile de seci în derivă analizate. Mi se pare forma cea mai potrivită de a aborda acest dosar. Grazie, adesso la parola al... Mulțumesc. Acum domnul Caputo. Presidente, eu innanzitutto voglio... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, raportorului pentru munca depusă. Este un raport bun, chiar dacă cred că va trebui să depunem mai multe amendamente. Cadrul legislativ al Uniunii Europene în legătură cu seciile în derivă, prezintă mai multe specificități. În primul rând, nu avem uh, standarde specifice privind utilizarea acestor dispozitive și, de asemenea, există posibilitatea de a se folosi uh, împreună cu alte dispozitive. Deci, uh, pescarii pot folosi seci în derivă pentru a captura specii a căror, al căror pescuit este interzis. Așadar, dacă dorim să protejăm mediul și dacă privim uh, în mod pozitiv intenția Comisiei, care este de a garanta o mai bună protecție a speciilor, a speciilor ocrotite, ar trebui să nu fim neapărat totuși cu interdicția totală, a pescuitului cu seci și în derivă. Aceasta este excesivă, ar putea avea uh, efecte foarte grave asupra pescuitului artizanal și asupra comunităților locale. Și raportorul a pus accentul pe bună dreptate pe aceste elemente. Dar cred că va trebui să ne străduim să găsim o soluție care să țină cont de diferitele elemente protecția speciilor uh, marine, da, dar și protecția unui sector cum este sectorul pescuitului. Am mai multe propuneri care ar putea să uh, fie utile și aș propune în primul rând introducerea unei uh, reguli privind o setcă, adică pescarii să aibă la bord alte dispozitive de pescuit decât aceste seci inclusiv după 1 iunie 2017, și uh, chiar dacă în linii mari sunt de acord cu intenția raportorului de a interzice uh, secile în derivă cu ochiuri mici, cred că uh, va fi greu de realizat în practică așa ceva pentru că uh, interdicția selectivă a pescuitului artizanal uh, ar trebui evitată. Aceste seci au niște ochiuri uh, mai uh, mici de 50 de milimetri și nu depășesc 5 metri în lungime. Așadar, în aceste condiții, cred că ar putea fi autorizate. În ultimul rând, această dispozi dispoziție ar avea un impact negativ asupra comunităților de coastă și deci cred că ar trebui să prevedem un amendament care să pună la dispoziție o parte din fondul pentru activități marine pentru a susține pescarii în această fază de tranziție să permită pescarilor să uh, se doteze cu dispozitive de pescuit mai selective și mai durabile, până la 31 mai 2017, adică termenul preconizat de raportor pentru derogare. Așadar, poziția mea față de acest aviz este să încercăm să împăcăm uh, două chestiuni la fel de importante. Domnul Duncan, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Această propunere nu este adecvată. Ni s-a spus uh, timp de mulți ani că politica comună de pescuit uh, va fi abordată în mod regionalizat și nu este cazul. Această interdicție va afecta mici unități de pescuit din Regatul Unit care au fost uh, susținute de uh, consiliile noastre locale specifice și comunități întregi vor fi distruse de această abordare uh, unică. Se vede în propunere care a fost intenția inițială, dar ea s-a pierdut într-o abordare stângace de a face totul dintr-o dată. Mi se pare că comisia nu și-a făcut temele. Mi se pare că ei consideră că seciile din întreaga Europa sunt la fel și ar trebui tratate la fel și nu sunt așa. Din acest motiv, grupul meu nu poate să susține această propunere în forma ei actuală. Cred că trebuie să o retrimitem la comisie și să cerem comisiei ca dacă vrea să vorbească despre regionalizare, să-și înceapă să o facă, să nu mai trateze toți pescarii din Europa ca și cum ar fi identici, să recunoască diferențele, să-i trateze diferit și să le permită să fie uh, respectați așa cum merită. Altfel, Uh, se va ajunge la uh, o pierdere a credibilității Comisiei în această instituție. Mulțumesc! Foarte bine. Îi dau acum cuvântul doamnei Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. pare rău că domnul Duncan nu s-a referit deloc la aviz, ci numai la documentul inițial al comisiei. În legătură cu avizul, vreau să spun că îi mulțumesc raportorului, îmi place foarte mult textul și uh, văd că dumneavoastră ați ținut cont de uh, toate uh, specificitățile sectorului și că vă pricepeți foarte bine. E vorba de punerea în aplicare ulterioară a interdicției privind pescuitul cu seci în derivă și să nu uităm că e vorba de protecția mărilor. Vrem să protejăm mările, sigur că vrem să se continue și activitățile de pescuit, dar e foarte importantă protecția mărilor. Sigur că trebuie lăsat uh, și pescuitul să continue, de aceea sunt de acord cu avizul raportorului nostru. Știu uh, că și la Comisia de Pescuit s-a spus că trebuie trimis documentul înapoi la Comisie, dar nu cred că este util. De asemenea, cred că ceea ce a, uh, cred și eu că ce a propus Comisia nu e foarte reușit, pentru că e vorba de o interdicție generală a pescuitului cu seci în derivă, fără date uh, Uh, complete și, nu este, și fără excepții, ceea ce nu este corect. Eu cred că ar trebui să se introducă seci uh, cu ochiuri mai mici, ceea ce ar fi util pentru anumite comunități de pescari. Cred că veniți din Scoția, nu-i așa? Știu că pe coasta de acolo și pe coasta irlandeză se folosesc niște seci uh, în derivă cu ochiuri mai mici, care permit selecția peștilor, ceea ce este bine și trebuie continuat. În Marea Baltică nu trebuie deloc folosite secile. În um, Marea Mediterană se dorește să se interzică secile pentru că dăunează cetaceelor. Sigur, e foarte bine și trebuie să verificăm efectul asupra uh, pescuitului fără să interzicem complet pescuitul. Cred că trebuie să găsim niște măsuri care să permită continuarea activității de pescuit și să permită și uh, finanțarea unui tip de pescuit mai durabil. Dar uh, cred că este uh, greu cred că este greu uh, de generalizat, cred că trebuie să recunoaștem că în Marea Mediterană sunt anumite dimensiuni necesare, nu mai lungi de 2,5 metri și așa mai departe, dar trebuie Uh, ca statele membre să vadă unde se practică pescuitul artizanal durabil, pentru că acela trebuie păstrat și asta cu condiția, desigur, să fie cu adevărat durabil. Deci, uh, cred că trebuie procedat în așa fel încât să se poată continua pescuitul artizanal fără să se generalizeze. Aceasta este într-adevăr o greșeală din propunerea inițială a comisiei care, fără probe științifice, a uh, decis această interdicție generală. Sigur că trebuie reformată politica de pescuit, dar uh, trebuie totul făcut într-un mod rezonabil și pe baza datelor științifice. Cred că așa uh, și deci, pe total, am spus cam ce aveam de spus. Nu trebuie să uităm că suntem Comisia pentru Mediu, care trebuie să fie foarte atentă la respectarea biodiversității. Nu putem spune ca și Comisia pentru Pescuit, gata, retrimitem propunerea înapoi la Comisie, nu merge așa. Dar în orice caz, cred că avizul este foarte bun, după părerea mea, și îl voi susține. Grazie, adesso la Mulțumesc. Doamna Rubio. Entendemos că la situație... Mulțumesc, domnule președinte. Noi înțelegem că Uh, situația uh, este una dificilă, pentru că e clar că există anumite forme de pescuit care au fost facilitate prin uh, subvenții directe și indirecte, dar asta în favoarea pescuitului industrial de mari dimensiuni. Și e clar că punem în pericol anumite comunități de pescari. Acest lucru este evident. Reacția Comisiei nu a fost foarte bine înțeleasă în anumite regiuni, pentru că există aici anumite neajunsuri în mecanismele de control, în mecanismele de sancțiune și această practică de, seci, de pescuit cu seci în derivă cu ochiuri mari uh, a continuat și s-a răspândit în apele Mediteranei. Și Comisia își dorește o armonizare a legislației. Bun, asta e foarte bine și frumos, având în vedere că în cadrul actual legislațiile sunt atât de diverse și sunt uh, uh, foarte um, discrepante, dar cu toate acestea, o interdicție totală pare să pună o problemă fundamentală. Mai întâi, conținutul Problema cu care ne confruntăm este faptul că e, trebuie să facem o constatare de eșec. Nu au funcționat mecanismele de control și de sancționare a pescuitului ilegal. Și ar trebui să fie un regulament cu costuri zero pentru a putea rezolva problema de fond, în așa fel încât să se respecte legislația deja în vigoare. Deci, în al doilea rând, o interdicție totală nu trebuie să afecteze acele forme de pescuit artizanale pe care, din potrivă, noi ar trebui să le protejăm. Spre exemplu, așa cum s-a menționat adinaur, sardinele în, în Galicia, diferitele specii de pești în Andaluzia și așa mai departe. Noi trebuie să fim atenți la pescuitul acesta artizanal, pentru că nu e vorba numai de locuri de muncă, ci e vorba și de uh, mediul înconjurator. Avem nevoie de o alternativă la modelul de pescuit uh, actual care distruge, de fapt, ecosistemul marin. Și astfel vom apăra bunele practici de pescuit comparativ cu pescuitul industrial în Uniunea Europeană împreună protejarea acestui, uh, acestor competențe, acestei măestrii a comunităților de pescar artizanal trebuie să aibă loc și altfel s-ar putea ca prin dispariția acestor seci în derivă nu numai să avem o pierdere cantitativă, ci și o pierdere calitativă din punct de vedere al mediului. Și în acest sens salutăm propunerea raportorului și anume să avem un anumit termen pentru a putea aplica regulamentul, mai ales salutăm ideea de a promova această idee cheie și anume un studiu științific referitor la formele de pescuit artizanal utilizând aceste seci în derivă, tocmai pentru a uh, analiza impactul acestora și pentru a vedea ce putem face. Cu toate acestea, o interdicție totală poate deschide ușa înspre anumite derogări și solicitări din partea statelor membre și asta ar putea să fie contraproductiv comparativ cu scopul nostru principal. Experiența noastră anterioară demonstrează că un sistem de derogări în legislația de pescuit duce întotdeauna la o nerespectare a textului și, de fapt, duce la neobținerea rezultatului scontat. De aceea, noi avem nevoie de un text armonizat, de o aplicare armonizată și această legislație ar trebui să includă deja niște condiții foarte clare și explicite pentru a proteja formele de pescuit artizanale și acele specii marine care sunt cele mai afectate. Așa că deocamdată poziția noastră este să subliniem faptul că e nevoie de o nouă propunere de regulament care să țină seama de toate aceste principii, control, sancțiuni, și o aplicare corectă a legislației în vigoare și, în al doilea rând, încurajarea și protejarea diferitelor forme de pescuit artizanal, care, de fapt, reprezintă singurul viitor durabil al pescuitului în Europa. Grazie. Adesso il collega Icaut. Mulțumesc, colegul Eichhout. Mulțumesc. În primul rând îmi cer scuze în numele raportoarei noastre din umbră, doamna Engstrom, care vorbește acum la Comisia pentru Pescuit, deci ce să zic, are o scuză bună. Cred că s-au spus deja foarte multe și în primul rând aș dori să mulțumesc raportorului care încearcă să ajungă la o poziție mm, ceva mai delicată și ceva mai bună decât să spună să trimitem documentul înapoi la comisie, ceea ce e prea facil, aș zice eu. Deci apreciez ce încearcă raportorul să facă, am ascultat și raportarea domnului Duncan, dar trebuie să vă spun că această dezbatere nu e nouă. Adică sunt rezoluții de la ONU încă de la începutul anilor 90 pe această temă. Știu că conservatorii au o problemă cu organizațiile internaționale, dar uh, sper că nu merge până la adunarea generală a ONU. Deci, Ideea este că discutăm de mult această problemă, avem legislație europeană din 92 pe acest subiect și cea mai mare problemă este că de fiecare dată când discutăm uh, acte legislative, vedem că o interdicție totală nu va merge dacă de îndată ce te îndepărtezi vezi că apar uh, tot felul de portițe și cre dacă creezi portițe există șansa să se facă abuzuri. Deci trebuie să vedem foarte delicat cum să rezolvăm problema și apreciez că raportorul a încercat să o ia pe această cale. Nu e ușor, dar e important. Noi ne-am uh, decis în privința poziției noastre, dar suntem gata să lucrăm cu raportorul și cu celelalte grupuri, din câte am auzit. Cu vreau să mulțumesc doamnei Meisner, de exemplu, și SND-ului, GUE. Deci cred că vom ajunge la o poziție bună, dar trebuie să lucrăm. Și e mai greu, sigur, decât să spui nu și să retrimiți la comisie. Pentru că asta ar fi la fel de uh, obraznic, cum spun unii, ca ar fi fost comisia și poate că nu e bine să fim așa. În ceea ce privește procedurile uh, existente, există o procedură de încălcare a legislației împotriva Italiei, dar am înțeles că aceasta a fost retrasă nu știm exact uh, care este situația, deci v-aș ruga să ne spuneți cum uh, stăm și dacă Comisia a decis să retragă această acțiune, ne-ați putea explica de ce? În rest, aștept cu nerăbdare dezbaterea interesantă ca să ajungem la o poziție mai bună care înseamnă mai mult decât să spunem nu. Grazie, e Mulțumesc! Am să-i dau cuvântul colegei Briano, care este raportoarea la Comisia pentru Pescuit. Sì, grazie Presidente. Spero che anche il fatto di sedere... Mulțumesc, domnule președinte. Să mă aflu la Comisia Envi îmi va permite poate o dezbatere foarte serioasă pe acest subiect complicat. Vreau să vă mulțumesc, dragi colegi, pentru toată munca depusă. Discuția dumneavoastră alimentează discuția de la pescuit, mi se pare că corespunde ce vorbiți dumneavoastră aici cu ce am făcut eu la Comisia pentru Pescuit și uh, se rea discuția. Îi mulțumesc uh, raportorului pentru aviz, pentru munca depusă. Eu, ca raportoare, am făcut o, o propunere, dar suntem abia la începutul dezbaterii. Am cerut încă o uh, audiere a Comisiei cu privire la evaluarea de impact și mai trebuie să ne întâlnim și cu noul comisar. sunt uh, împotriva unei interdicții categorice, așa cum propune Comisia. Ne uh, facem griji atunci când vedem că unii au propus respingerea în bloc a dispozițiilor pentru a retrimite textul la comisie. Nu ne convine, datoria noastră este să lucrăm, așa cum a spus și Marco Afronte. Când, documentul, când citim documentul comisiei, ne dăm seama că uh, propunerile erau număr de patru. În primul rând, să se mențină status quo-ul, să se mențină situația actuală. Dar uh, toată lumea consideră că această soluție nu este bună pe termen lung. Au mai fost două propuneri intermediare menite să evalueze fiecare modalitate de pescuit, fiecare tip de setcă, fiecare tehnică și uh, diferitele soluții și a patra comisie, cea pe care a trimis-o Comisia Parlamentului European, interdicție totală. Propunerile intermediare sunt cele mai interesante și uh, eu personal, cu ajutorul Comisiei Envi, în această direcție aș dori să lucrez. La avizul colegului Afronte sunt multe elemente pozitive, aș dori să vă atrag atenția asupra două elemente ce trebuie examinate îndeaproape. Nu știu după aceea dacă aceste elemente pot fi aplicate în practică. În decizia finală a Comisiei se lasă Comisiei oarecare competență discreționară dar eu aș prefera să pun accentul pe un element central al politicii comune de pescuit, și anume regionalizarea politicii. Conform studiului, dispozitivele de pescuit referitor la dispozitivele de pescuit utilizate, se vorbește de uh, Galicia, dar și de nordul Europei, în fine, ideea este că în funcție de regiuni se utilizează diferite tehnici de pescuit și impactul nu este același. Deci regionalizarea politicii de pescuit poate să fie o soluție. Sper de asemenea ca uh, între comisiile noastre să reușim să cooperăm ca să ajungem la un text care să permită rezolvarea problemelor existente uh, și care în același timp să ne permită să ne orientăm spre viitor pentru un pescuit durabil și un mediu protejat. Și sigur că trebuie protejat mai ales pescuitul artizanal, care ar avea prea mult de suferit de pe urma acestor măsuri. Mulțumesc, colega Auristie Bauț. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc domnului raportor pentru că a făcut un efort pentru a îmbunătăți propunerea comisiei, care este disproporționată, pentru că nu a ales opțiunea cea mai potrivită ci a ales opțiunea cea mai uh, simplă, și anume o interdicție totală. Și iată că lăsăm deoparte o mare parte din flota noastră pescărească. De aceea, cea mai bună opțiune ar fi fost ca și Comisia Europeană să, în loc să propună interdicția totală, să avem o interdicție selectivă, acele seci care pun în pericol anumite specii în curs de dispariție sau care sunt amenințate cu dispariția. De aceea noi cerem ca această propunere să fie înapoiată Comisiei. Numeroase uh, regiuni, cum a fi, spre exemplu, în Galicia, există o, o flotă artizanală care utilizează acest tip de seci în derivă, așa cum s-a spus adineaur, dar e vorba de un pescuit artizanal și e format dintr-un singur strat de uh, plase care sunt uh, atașate unor uh, embarcațiuni de mai puțin de 12 metri și e vorba de o, un pescuit selectiv. Se fac anumite descărcări, aruncare înapoi în mare și se, uh, sunt delimitate în timp și în spațiu. Uh, și incidența economică este deosebit de importantă. 427 uh, de nave sunt cuprinse în acest sector în Galicia și au 116 embarcațiuni și depind foarte mult de uh, această formă de pescuit. Și incidența este foarte scăzută în ceea ce privește, spre exemplu, emisiile de CO2 și, de asemenea, o incidență importantă în ceea ce privește locurile de muncă. Așa cum uh, s-a mai spus, din partea țărilor no- din partea noastră, din partea Spaniei, există o competență la nivel de regiuni. Mm, e vorba de un stat descentralizat și de aceea reglementarea acestui tip de pescuit ar trebui să fie exclus dintr-un regulament european. Uh, pentru că e vorba de principiul de subsidiaritate și trebuie să ținem seama de aceste competențe acordate la nivel regional. Și în acest sens aș vrea să subliniez faptul că există oarecare ineficiență din partea guvernelor spaniole și din Galicia, pentru că nu au trimis informații clare în ceea ce privește impactul socioeconomic al unei propuneri precum cea făcută de Comisia Europeană. Grazie. Adesso l'ultimo intervento la collega Suiza. Mulțumesc. Acum doamna Suiza. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-l felicit pe domnul Afronte. Și eu am uh, aceleași opinii ca și uh, colega Meisner. Da, este ușor să vii cu o interdicție. Însă noi, ca eurodeputați, avem ca misiune să găsim o soluție de compromis. Politica comună de pescuit este într-adevăr o politică regională și ne trebuie o abordare regională corespunzătoare care să fie inclusă în această politică a Uniunii. Așadar, avem nevoie de soluții pentru Mediterană. Există diferite tipuri de instrumente de pescuit, diferite tipuri de uh, seci, de clase în Adriatică, poate că suntem mai puțin afectați de aceste aspecte. Însă, dacă s-ar impune o interdicție totală, acest lucru ar avea um, uh, efecte um, Uh, dramatice asupra pescuitului artizanat și trebuie să găsim soluții pentru cei implicați, nu neapărat cei care lucrează pe vasele de pescuit. Trebuie să ținem cont și de ecosistemele fragile și sunt pentru un compromis în acest sens. Aș propune să comandăm în continuare studii științifice, pentru că e una să tratezi problema din punct de vedere politic, însă alta e să um, ai datele um, pe, um, științifice pe, pe baza cărora să stabilești politicile, astfel încât să poată să se facă o comparație între diferitele instrumente, diferitele tipuri de seci, diferitele lungime ale acestora, tipurile de nave, uh, care le utilizează. Tabloul este foarte complex și sper să putem găsi o soluție. Mulțumim! Am avut așadar o serie de întrebări pe care unii colegi uh, le-au adresat comisiei. Fabrizio Donatel, aveți uh, cuvântul în numele comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să felicit pe raportor, pe domnul Afronte, pentru um, raportul uh, dumnealui, pentru activitatea pe care a desfășurat și pentru eforturile mari depuse pentru a încerca să rezume într-un raport o serie de opțiuni. Uh, trebuie să spunem că este vorba de un element foarte important în cadrul dezbaterii instituțiilor cu privire la această propunere. Aș dori să-i mulțumesc și doamnei Briano, care este raportoare la Comisia pentru Pescuit și care va avea o sarcină dificilă și dumnea ei în a reuni toate aceste elemente și intervenția pe care a făcut-o dumnea ei deja aduce o serie de lucruri bune, pozitive în această dezbatere. Deci Comisia consideră că din partea Parlamentului am primit o contribuție foarte bună, foarte interesantă și um, ne dăm seama că aceste lucruri sunt foarte interesante în ceea ce privește discuțiile pe conținut cu privire la propunerea făcută de comisie. Acum, chestiunile și întrebările menționate. Voi începe prin a spune că timp de mai bine de un an și jumătate noi am desfășurat o evaluare a impactului foarte intensă cu privire la situația utilizării secilor în derivă în Uniunea Europeană. Raportul este public, îl puteți consulta, din câte știm uh, noi, este prima oară când am ajuns la un nivel atât de înalt de examinare, de evaluare oferit publicului cu privire la sectorul pescuitului și în lumina acestei propuni, propuneri, uh, cred că acest, uh, această abordare trebuie să fie luată în considerare și pentru alte situații, pentru că este foarte importantă nu doar în pregătirea propunerii de către noi, cât și în dezbaterea publică care trebuie să aibă loc cu privire la astfel de, de propuneri. Dar o să revin la acest lucru. Așadar, dezbaterea publică, evaluarea impactului, elementele științifice, și am auzit că poate impactul asupra mediului nu este menționat în mod sublim, nu este în mod suficient, nu este stabilit cum trebuie. Ei bine, trebuie să spun că am avut foarte multe, mm, multe informații cu privire la utilizarea acestui tip de instrumente de pescuit în Uniunea Europeană. Știu că sunt câteva elemente importante când e vorba de domeniul de aplicare, de ce se acoperă și ce nu, că e vorba de um, o interdicție generală, lucru care preocupă actorii interesați. Uh, Um, de asemenea, trebuie să se țină cont și de aspecte legate de regionalizare, care face și ea parte din uh, noile politici. Cu siguranță e nevoie de dezbatere în acest sens, dar poate nu astăzi. Regionalizarea înseamnă abordarea unor uh, chestiuni care sunt uh, comune unor regiuni sau unor zone. Ce știm noi este că utilizarea acestor uh, instrumente de pescuit în aceeași zonă, dar în state membre diferite sau în cadrul unui singur stat membru în diferite regiuni, nu ne permite să punem în aplicare uh, conceptul de regionalizare în sensul său strict. Deci da, desigur trebuie să tratăm uh, aceste chestiuni pentru a ne asigura că decizia care va fi luată, oricare ar fi ea, până la urmă tratează problema, riscurile cu care ne confruntăm legate de capturi, de ale speciilor protejate, ale speciilor amenințate, uh, mai ales în anumite zone Uh, nu doar din uh, Mediterană, ci și în Marea Neagră și în Atlantic. Și, practic, ce vrem noi să facem aici este să venim cu o propunere care să uh, abordeze tocmai acest factor de risc. Acum, dacă trebuie să fim mai mai concret, dacă trebuie să ne uităm la aspecte specifice, da, cu siguranță e o cale pe care vrem să o examinăm împreună cu Parlamentul și um, în lumina raportului pe care l-am auzit astăzi, care a fost prezentat astăzi, am văzut o serie de elemente care pot fi interesante și care ne-ar putea duce către o abordare ușor diferită. Desigur, toate aceste lucruri fac parte din dezbatere și noi uh, cu uh, drag discutăm aceste chestiuni. Uh, um, um legate de documentele examinate atât de Comisia dumneavoastră cât și de Comisia pentru Pescuit. Acum, uh, cu privire la informații și date, și o să termin cu acest subiect, propunerea, um, de când a fost uh, înaintat aceasta, am primit o serie de informații suplimentare din partea statelor membre, din partea părților interesate, cu privire la activitățile legate de uh, secile în derivă în Europeană și Comisia a venit cu o inițiativă de a scrie din nou statelor membre în septembrie pentru a se asigura că um, acele informații pe care le primeam uneori uh, în mod neoficial, dacă ele puteau fi confirmate de către autorități. Și abia acum primim aceste informații, aceste confirmări. Uh, Um, e clar că există um, elemente lipsă în uh, evaluarea de impact inițială, care dintr-un motiv sau altul nu au fost trimise uh, comisiei. Fie statul membru n-a fost la curent, fie s-a considerat că nu erau elemente suficient de importante. E greu de spus. Însă, ce este clar este că uh, descoperim din ce în ce mai multe activități. Asta Um, în activitatea noastră cotidiană. Deci descoperim din ce în ce mai multe indicații, informații care ne-ar permite să stabilim un cadru mai clar pentru gestionarea activității secilor în derivă. Comisia, așa cum a făcut și în evaluarea de impact, este desigur dispusă să împărtășească aceste informații pe care le primim în activitatea noastră cotidiană să vi le împărtășească, sunt informațiile care vin de la statele membre, pentru că la final noi să ne asigurăm că înțelegem în același uh, fel uh, impactul, riscurile uh, și tot ceea ce este important legat de utilizarea acestor seci în derivă. Deci trebuie să avem toate informațiile pentru a putea să venim cu o completare a evaluării de impact uh, inițiale. Și apoi o ultimă chestiune legată de acea cauză um, împotriva Italiei. Ei bine, cauza respectivă a fost uh, demarată încă din 92, a existat o hotărâre a curții, era vorba despre o lipsă um, a unui control și a unei monitorizări um, corespunzătoare de către autoritățile italiene și o probleme legate de lipsa de claritate a legislației italiene care permitea unor pescari să folosească niște seci în derivă ilegale în um, temeiul rezoluției din 92. Italia s-a angajat uh, să pună în aplicare un plan de acțiune foarte important din acel uh, moment și um, angajamentul acesta și-a um, a asumat 2011. Uh, planul de acțiune a fost ulterior um, aprobat de către Colegiul Comisarilor și acesta este monitorizat corespunzător de către autoritățile italiene și de către Comisia Europeană. Rezultatul acestui exercițiu a fost acela că politica de control a Italiei a fost revizuită complet și îmbunătățită semnificativ. Activitățile numeroase de utilizare ilegală a acestor seci, conform informației noastre și conform celor colectate de autoritățile italiene, uh, aceste activități ori au dispărut, ori au scăzut până la niveluri uh, uh mult mai uh, joase care sunt comparabile cu cele din alte uh, activități de acest gen. Și um, în acest context, Comisia a hotărât să încheie um, cauza respectivă. Nu înseamnă că am renunțat um, la acest demers, ci am hotărât să um, oprim împreună cu Italia o procedură care nu ne-ar fi permis să continuăm implementarea eforturilor din Mediterana. Așadar, Cauza nu mai este pe rol, însă Italia continuă să pună în aplicare o politică care să ne permită să um, um, existe o utilizare doar a instrumentelor legale de pescuit în Mediterană. Mulțumesc! Dau acum cuvântul din nou raportorului ca să încheie această discuție. Nu vreau să um, depășim timpul. S-ar putea oricum să amânăm următorul punct uh, de pe ordinea de zi, pentru că, din păcate, colegul nostru, uh, Danta, uh, nu, a plecat din, din sală. A, nu trebuia să-mi spuneți asta, că acum o să mă lungesc. Este vorba de un dosar, după cum v-ați dat seama, destul de complex și uh, o astfel de dezbatere este foarte interesantă pentru că aduce multe contribuții, multe lucruri la care să ne gândim. Și um, am constatat cu plăcere că activitatea pe care am făcut-o, care n-a fost una ușoară, a fost apreciată. De aceea, profit de ocazie pentru a-i mulțumi secretariatului Comisiei Envi, care a lucrat din greu pentru a încerca să pună uh, ideile mele într-un document care să fie prezentabil din punct de vedere juridic. Deci, uh, îi felicit pentru o treabă excelentă. Acum, câteva reacții la contribuțiile din sală. Am să le iau pe rând. Uh, pot să spun că voi ține cont, uh, așa cum trebuie, de uh, cele spuse. De exemplu, colegul Caputo a venit cu o serie de idei foarte interesante. Sunt perfect uh, de acord cu acestea. Uh, vor apărea în amendamente, cum ar fi în ceea ce privește interdicția de a avea la bord o serie de instrumente. E o propunere uh, care mm, a apărut de mai multe ori. Mulțumesc că mi-a amintit acest lucru. Apoi, ideea creării unui fond pentru sprijinirea pescarilor în perioada de tranziție. Iată, um, o propunere perfect utilă. Trebuie să spun că eu sunt mereu um, um, foarte prudent când e vorba de fonduri, pentru că de acestea Uh, s-a cam abuzat, dar uh, trebuie să fim uh, foarte corecți când e vorba de gestionarea acestora. Dacă vrem să ajutăm comunitățile de pescari care trebuie să își regândească modul în care pescuiesc, să schimbe modul de pescuit, atunci trebuie să le facilităm efortul. Apoi, mai mulți colegi au subliniat faptul că este important să se evalueze bine datele științifice și să ne bazăm deciziile pe acestea. Acestea, desigur, au o valoare atât cantitativă cât și calitativă și tocmai în această direcție se îndreaptă și propunerea mea. având în vedere că au existat uh, o serie de probleme, după cum uh, am auzit uh, din partea reprezentantului comisie, cum că unele informații abia acum le parvin și nici noi n-am dispus de aceste informații. Deci ideea era ca în perioada de derogare sau de tranziție um, să se poată acorda timp statelor membre să colecteze o serie de date care ulterior ne vor permite uh, să facem o interdicție um, a acestor dispozitive de uh, pescuit de la caz la caz, când au impact asupra mediului. Acum, cât despre colegii care au uh, spus că uh, ar prefera să înapoiem pur și simplu propunerea comisiei, e bine, cu aceștia eu nu sunt de acord. Uh, mingea e în terenul nostru și noi, ca, ca Parlament trebuie să ne exprimăm punctul de vedere, mai ales, da, putem să criticăm virulent această propunere, dar acum este rândul nostru să propunem o alternativă. Deci, trimiterea înapoi a acestui uh, dosar ar fi o soluție mult prea simplistă. Uh, este, de fapt, datoria noastră, e rândul nostru să găsim soluții. Apoi, alte idei pe care le-am auzit. Um, eu am explicat că procedura pe care o încerc să o abordez în aviz este una complexă și că uh, nu mai știu cine a mai spus, cred că uh, Basecaut, că um, aceste derogări pot duce la probleme, pentru că în momentul în care acordăm răspunderea, responsabilitatea aceasta unui uh, stat um, membru sau um, tuturor statelor membre, uh, fiecare va încerca să găsească portițe de scăpare, lucru care ar ar implica niște acțiuni de evitare a problemelor. Noi din Italia știm foarte bine cum stau aceste lucruri. Deci, nu trebuie să ne speriem dacă, dacă știm că ideea este că vrem să ajungem la un rezultat, că vrem să se gestioneze bine aspectele de mediu și că acest lucru trebuie să se facă cu colectarea de date uh, cuprinzătoare de către statele membre. E bine, cred că aceasta este abordarea pe care ar trebui să o urmăm. Trebuie să îmbunătățim această propunere, să o completăm și cred că mai avem încă timp să discutăm pe marginea acesteia, să venim cu propuneri și să ajungem la final la o, un aviz care să ne permită să spunem că noi, Comisia ENVI, am ajuns la un rezultat uh, bun, un rezultat dorit și anume uh, să um, obținem o protecție cât mai bună a mediului, în special a speciilor protejate care sunt afectate de acest tip de pescuit fără, desigur, a avea impact, un impact mult prea negativ asupra comunităților de pescari care utilizează aceste dispozitive și care uh, au, de fapt, o economie bazată pe acest tip de pescuit. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Vom continua discuțiile acestea. Aștept uh, amendamentele și trebuie să spun că uh, mi-a făcut plăcere această discuție, m-a liniștit cumva, cred că suntem pe calea cea bună și sper că vom ajunge la niște rezultate bune, pentru că ulterior va trebui să discutăm și cu doamna Briano, care se uită la mine cu atenție. Și după aceea trebuie să discutăm și cu Comisia pentru Pescuit. Sunt sigură că și acolo dezbaterea va fi foarte aprinsă. Mulțumim! Trebuie să vă reamintesc calendarul, termenul de depunere a amendamentelor cu semnătură digitală este 10 noiembrie la prânz. Votul este pe 3 decembrie în Comisia Envi. Comisia pentru pescuit va uh, vota în uh, reuniunea sa din ianuarie, iar în plenară dosarul va ajunge în a doua plenară din februarie. Acum, trebuie să vă anunț că punctul 18 de pe ordinea de zi este amânat pentru următoarea reuniune a comisiei noastre. Colegul nostru, uh, Danta, a părăsit sala, așadar vom discuta uh, acest subiect la următoarea noastră reuniune extraordinară care va avea loc la Strasburg. Vă mulțumesc, uh, ședința este ridicată.